Yeah, it is. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor. Poate, deoarece nu avem foarte mult timp la dispoziție, ar fi indicat ca toată lumea să se așeze. Doresc să vă urez bun venit! Bine ați venit la prima reuniune a Comisiei Ample. Prezidez acum, deoarece sunt ultima care a rămas din biroul Comisiei Ample, din compoziția anterioară a Comisiei. Sunt singura care a supraviețuit alegerilor. Nu, nu, nu, nu, nu. Oamenii nu au candidat la alegeri. și doresc să începem în bună ordine. Sper că veți, vă veți simți bine la această ședință și doresc să vă mulțumesc pentru prezență. Pentru început, doresc să vă informez că puteți folosi toate limbile la această ședință, cu excepția galezei. Cel de-al doilea anunț pe care doresc să-l fac este că evident că avem uh, membrii de plin, membrii suplenți și, de asemenea, avem câteva notificări de membrii care sunt aici pentru a vota fără a fi permanent sau suplerant. Domnul Renault de la S&D, care înlocuiește pe domnul Fuxland de la Renew Europe. Doamna Van Dram, înlocuiește pe Bofri, tot de la Ghiniu, doamna Donaț, înlocuiește pe doamna Maxova, de la ECR, doamna Mazoriac, înlocuiește pe doamna Nicola Sănuiova și domnul Lagos îl înlocuiește pe domnul Nicolau Alavanos și îmi cer scuze dacă am făcut greșeli cu pronunțarea numelor. Avem 49 de membri prezenți, avem așadar forum. Și cu aceasta declar ședința deschisă. Suntem aici pentru a constitui biroul pentru noua comisie Ample. Scopul constituirii biroului este alegerea unui președinte și a patru vicepreședinți, în conformitate cu regulile, inclusiv regula 213 din regulamentul de procedură. Și vom proceda în următoarea ordine. Mai întâi alegem președintele și după aceea vicepreședinții. Avem quorum. încep prin a vă ruga să nominalizați candidați pentru postul de președinte. Dorește cineva să nominalizeze o persoană pentru a fi președinte? Doamna Rafalska, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, în numele ECR doresc să recomand pe doamna Beata Sido ca președinte a Comisiei Ample. Doamna Beata Silo a fost uh, prim-ministru al Poloniei și a pus în aplicare o serie de reforme sociale care au dus la transformări importante pentru cetățenii polonezi. Este vorba de reforme în domeniul pieței muncii, a politicii în domeniul familiei și alte chestiuni sociale. Reformele au fost remarcate pe tot cuprinsul Europei și ne-au arătat în ce fel se pot restrânge problemele sociale în mod eficient. În același timp, doamna Beata Schidlo cunoaște și înțelege deosebit de bine problema dialogului social. A fost implicată în dialoguri sociale cu uniunile sindicale, cu organizațiile angajatorilor și a reprezentat uh, guvernul în dialoguri tripartite. Înțelege așadar importanța dialogului și că un dialog eficient stă la baza rezolvării problemelor, inclusiv a problemelor politice. Doresc așadar să îi îndemn pe membrii Parlamentului să susțină această nominalizare excelentă a unui politician cu multă experiență, care s-a ocupat de chestiuni sociale timp îndelungat și s-a concentrat de-a lungul carierei sale asupra problemelor sociale. Vă rog să acceptați nominalizarea. În regulă, atunci am o întrebare. Deci, aș dori să știu dacă cei nominalizați acceptă nominalizarea. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, accept nominalizarea și dacă se poate, aș dori să mă prezint în câteva cuvinte. Poate mulți dintre noastre nu mă cunosc așa de bine, deci dacă aș putea, aș aprecia foarte mult. Da, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte onorată să fiu nominalizată drept președinte al acestei comisii, care mi se pare una dintre cele mai importante de la Parlamentul European. Spun asta și în urma experienței mele ca prim-ministru în Polonia și viceprim-ministru în ce privește activitățile sociale. Foarte multe chestiuni importante pentru cetățenii europeni pe care aceștia le așteaptă de mult trebuie implementate sau au fost implementate, ar trebuie uh, monitorizate în continuare. Trebuie în primul rând să dăm dovadă de bunăvoință în a discuta unii cu ceilalți. Este cea mai bună modalitate de a găsi soluții. Pentru cei care ne-au acordat mandatul de a reprezenta aici. Întreaga mea carieră s-a centrat pe chestiuni sociale. În guvernul polonez am fost și coautor al unui program social pus în aplicare cu mult succes. după cum a spus doamna Rafalska, cu care am colaborat și care m-a ajutat să pun în aplicare soluții foarte utile, aceste programe au fost primite foarte bine și în Europa. Cu expresa acceptării din partea cetățenilor noștri, am putut vedea cât de bune au fost rezultatele la alegerile europene, inclusiv rezultatul meu personal. Dar cel mai important este că am putut să eradicăm din sărăcia care ne confruntăm, am putut să reducem rata șomajului în Polonia, am ajuns la, un nivel, la o rata șomajului extrem de mică. Tot mulțumită acestor programe, foarte multe grupuri sociale au câștigat sprijin și astăzi duc o viață mai bună. Eu provin dintr-o regiune care a fost foarte afectată în timpul transformării economice a Poloniei. O regiune care a trecut prin schimbări sistemice. Polonia, în ziua de astăzi, se află în cu totul altă poziție decât în trecut și am putut să învăț despre probleme sociale, despre sensibilitatea socială, care trebuie să fie una dintre cele mai importante calități ale unui politician. Așadar, dacă doriți să mă susțineți, dacă veți considera că a coopera cu mine ca președinte acestei comisii este în interesul noastră, aș fi foarte onorată. Vă rog așadar să mă susțin astăzi și vă spun că sunt deschisă dialogului cu toți membrii Comisiei și cu toate grupurile politice. Noi ce cred că în special această comisie ar trebui să servească drept exemplu spre cum putem trece peste diviziunile politice pentru a acționa în interesul cetățenilor. mulțumesc foarte mult, doamna Sidlo, pentru a putea fi aleasă ca președinte a comisiei, trebuie Candidata trebuie să fie membru de plin și, de asemenea, trebuie să fie completat declarația de interese financiare și declarația privind codul de conduită adecvată. Candidata întrunește aceste două condiții, deci poate fi nominalizată. Mai am observație privind supleanții. Sara Schitedal o înlocuiește pe Maria Oaș din partea PPE. Acestea fiind spuse, să trecem la alegere pentru zis Doamna Bischoff? Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. În numele grupului meu politic, și de, doresc să cer vot secret. În regulă. Domnule Caza. Vă mulțumesc avem un sistem prin care trebuie să ne punem de acord asupra candidaților. Suntem în Nu înțeleg de unde această cerere din partea prietenilor noștri socialiști să avem un vot secret când e vorba de un singur candidat. Eu susțin sistemul Odont și acesta susține candidatura propusă. Doresc să nu avem vot secret, deoarece nu avem nimic de ascuns. Dorim să arătăm publicului și cetățenilor europeni că avem un sistem aici și că respectăm cele care rezultă de pe urma acestui sistem. Eu nu cred că transmitem un semnal bun dacă avem acum un vot secret. Mulțumesc! Avem o cerere din partea domnului Păslaru. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că domnul Tehond a fost un matematician genial. Înțeleg că noi nu ne aflăm aici în urma unor calcule matematice, ci a volturilor care s-au numărat. Cred că avem legitimitate să ne exprimăm părerea ca membri ai Parlamentului. Nu este vorba de a nu permite vota, alegerea unui candidat sau altuia, ci pur și simplu este vorba de a alege o procedură. Nu cred că avem nimic de ascuns aici și susțin propunerea a socialiștilor de a avea un vot secret. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Este nevoie de minim 11 membri pentru a, susține, pentru a cere vot secret. Avem mai mult de 11 candidați care susțin votul secret, așadar vom proceda în acest fel. Pentru acest vot, puteți să vă abțineți de la vot, dar nu se vor uh, lua la socoteală aceste voturi. Deci se vor lua la socoteală doar voturile pentru și împotrivă. Pentru butonul verde, Împotrivă, butonul roșu. Deschid votul. Avem trei membri PP în plus, trei voturi în plus de la PPE. Votăm acum candidata. Deci dacă sunteți pentru această nominalizare, apăsați pe verde, dacă sunteți împotriva, apăsați pe roșu. Am închis votul. Rezultatul este 21 pentru, 27 împotrivă și două abțineri abținerile nu s-au la socoteală. Cu toate acestea, candidata nu a fost aleasă. De aceea, propun să suspendăm ședința. Sunteți de acord? Domnule Caza? Pentru când suspendăm și când reluăm ședința? Înseamnă că reluăm săptămâna viitoare pentru a avea timp suficient să găsim soluții la această problemă unică? Aș dori să suspendăm ședința și să întrebăm secretariatul când poate găsi o zi disponibilă pentru a relua. Sunteți de acord? În regulă. Am terminat ședința.